sesiunea Parlamentului, care a fost suspendată pe 3 februarie 2011. Procesul verbal al ședinței din 3 februarie 2011 v-a fost transmis și vă întreb acum dacă aveți comentarii. Dacă aveți observații cu privire la acest proces verbal sau cu privire la celelalte texte. Văd că nu sunt observații. Procesul verbal se consideră, deci, adoptat. Am următoarele anunțuri cu privire la începutul acestui